Good morning, dear colleagues. We can start with our point 8. Dragi colegi, putem să începem cu punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de a 23-a întâlnire lunară în ce privește actele legate și măsurile de punere în aplicare. Ne vom ocupa astăzi de Consiliul, uh, cons, consiliera ESMA în ceea ce privește uh, MEFID și toate fonduri alternative de finanțare. Am discutat avizul ESPA în ceea ce privește um, pașaportul pentru acele entități. La vremea aceea nu se vizau decât uh, șase țări terțe care erau vizate de această măsură, deoarece aveam o directivă implementată relativ târziu și s-a invocat uh, o perioadă mai scurtă de punere în aplicare ESMA a fost uh, rugată să emită un al treilea aviz pentru a avea un al doilea și al treilea val de țări terțe incluse în pașaport. Uh, atunci, în iulie 2016, um, s-au făcut evaluări uh, pe fiecare țară pentru a intra sau nu pe această listă de pașaport Uh, ESMA a dat un aviz și Comisia și-a exprimat și a uh, avizul la rândul său. Conform articolului 67, Comisia are uh, obligația de a adopta măsurile delegate și punerea în aplicare după trei luni de la avizul ESMA și avem reprezentanții Comisiei de la DG FISMA pentru a ne prezenta pe scurt uh, care este stadiul actual al acestor uh, evoluții. Mulțumesc foarte mult, uh, Roberto, pentru această introducere. Stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, am fost invitat de președintele și de Comisia ECON în general pentru a discuta despre avizul ESMA și pașaportul. Uh, respectiv. Se discută posibilitatea ca acest pașaport să fie acordat țărilor terțe. Vă voi spune ce se va întâmpla în continuare, însă înainte permiteți-mi să vă spun uh, ce, cum am evaluat contactele pe care noi le-am efectuat uh, în acest proces. De când am avut acord politic în 2010, în octombrie, am considerat că extinderea pașaportului către țări terțe trebuie să devină o prioritate am început să evaluăm uh, fiecare țară terță în sine și nu luate în bloc. Era singura posibilitate pentru a avea o evaluare efectivă, pentru a vedea dacă se respectă criteriile din uh, fond. A trebuit să facem o distinție între țările terțe uh, în funcție de cererea privitoare la pașaport accesul, accesul efectiv al fondurilor UE și managerilor UE de fonduri financiare în țările respective și așa mai departe. Am uh, evaluat fiecare țară în parte și astfel am venit cu o metodologie completă și complexă având uh, mai multe criterii în minte. În primul rând, protecția investitorilor, apoi uh, distorsiuni pe piață, apoi, apoi concurență și, în sfârșit, al patrulea aspect, e vorba de monitorizarea riscului sistemic. ESMA consideră că nu există obstacole serioase um, dacă nu există obstacole serioase și se cele patru criterii, ESMA poate să dea aviz pozitiv și bineînțeles că se iau o serie, o serie de măsuri de reglementare și așa mai departe. Există uh, legături și cu problemele fiscale și cu legislația uh, împotriva spălării de bani. Aceste lucruri pot să uh, interfereze cu acordarea pașaportului, dar nu uh, în mod semnificativ. În uh, iulie 2016 am uh, evaluat mai multe țări uh, Elveția, Statele Unite, Jersey, Singapore și așa mai departe. Domnul de la Comisie se întrerupe și spune că are nevoie de liniște. Trebuie spus că nu este simplu să alegi aceste țări terțe, dar am reușit totuși să o facem uh, având vedere ce s-a făcut de către autoritățile de resort din țările respective în aceste jurisdicții, așadar, și văzând și ce eforturi se fac de către părțile interesate din țara respectivă pentru a intra în acest proces. Primul aviz a fost pozitiv pentru a se acorda extinderea pașaportului către Guernsey și Jersey și Elveția a primit un aviz pozitiv doar dacă modifica legislația în ceea ce privește reglementarea ă, națională și autoritatea de supraveghere a punerii în plecare. În acest prim aviz am subliniat faptul că s-ar putea ca instituțiile europene să dorească să amâne ă, decizia finală până când ESMA nu dă un aviz pozitiv pentru mult mai multe țări uh, terțe, se poate lua în calcul uh, și o altă gamă de factori, uh, cum ar fi aspectul politic care vizează acordarea de pașapoarte. În decembrie ni s-a cerut să analizăm două aspecte în plus. E vorba de un aspect special pentru Guernsey și apoi uh, fluxul uh, de finanțe către Uniunea Europeană dacă se acordă pașaportul acestor jurisdicții. Aici uh, am avut de asemenea o listă de șase jurisdicții care puteau fi luate în considerare. În sfârșit, pe 18 iulie s-a uh, hotărât să se extindă pașaportul către cele șase jurisdicții inițiale și am început să evaluăm 18 alte jurisdicții în acest sens. Al doilea aviz a fost uh, pozitiv pentru Canada, Guernsey, Hong Kong, Japonia, Jersey, Singapore și Elveția. Totuși, ESMA a observat că Singapore și Hong Kong aveau un regim special uh, cât privește investițiile UE pe teritoriul lor. Cât privește Australia, ESMA consideră că nu există obstacole semnificative care să împiedice aplicarea pașaportului cu condiția ca să se uh, extindă către toate statele membre acel Class Order Relief care face parte din cadrul de reglementare australian. Cât privește Statele Unite, cât privește concurența și distorsionările pe piață, ESMA consideră că nu există probleme cu fondurile gestionate de investitori și manageri profesioniști, însă dacă există totuși fonduri gestionate de uh, manageri privați uh, pentru investiții publice, s-ar putea să fie o problemă de distorsionare a regulilor echitabile de joc uh, cât privește aceste fonduri. Condițiile de acces pe piață în condițiile pașaportului pentru aceste fonduri ar fi diferite față de condițiile de intrare pe piață uh, care uh, fondurile eh, de investiții care eh, au investiții eh, publice. Și atunci ESMA dorește să atenueze acest risc. Însă, cât privește protecția investitorilor, nu am putut încă să dăm un aviz definitiv, adică ESMA, pentru că legislația este pe cale de a fi reformată. Pentru insula Man, un regim uh, incomplet legislativ nu poate să ajute acordarea unui astfel de pașaport. Este foarte clar că ESMA a subliniat mai multe aspecte în continuare. Vom continua să monitorizăm situația pentru a vedea dacă țările vizate pot să aibă în continuare pașaportul respectiv sau nu. Apoi, anumite state terțe vor fi considerate în acest exercițiu în condițiile în care vom primi mai multe detalii de la autorități și în condițiile evoluției uh, uh, legislative. În sfârșit vom vedea care sunt efectele extinderii pașaportului către țările deja cuprinse. ESMA evaluează modul în care pașaportul funcționează, uh, acest pașaport. Eu cred că uh, aceste activități suplimentare pot fi efectuate uh, foarte bine de comisie împreună cu ESMA pentru a putea acorda aceste, uh, acest statut, acest pașaport uh, țărilor terțe. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebări în legătură cu acest proces. Mulțumesc foarte mult, Steven. Sven Gepner de la Comisie are cuvântul în continuare. Morning. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o de a veni aici. Am discutat avizul ESMA anul trecut pentru prima dată și membrii comisiei dumneavoastră au spus că este important să fie analizate în profunzime uh, situațiile din fiecare țară uh, terț, terță implicată inclusiv aspectele legate de fiscalitate în aceste țări, precum și tot ce înseamnă uh, spălarea de bani. Au fost evaluate doar puține țări uh, până în anul trecut și atunci Comisia și-a propus uh, să vină cu un calendar care să implice mai multe țări care să fie evaluate în, în, perioada care urmează. Așa cum s-a spus, uh, de către uh, Steven, uh, suntem în acest nou val de evaluări care a început pe 19 iulie. În general, situația s-a îmbunătățit, mai ales când vine vorba de aplicarea normelor FND în uh, țările terțe. Pe de altă parte, ESMA are de traversat o perioadă mai complicată din punctul de vedere al metodologiei. Ea trebuie să vină cu metode care să evalueze posibile distorsiuni ale pieței și ale concurenței. Mai cu seamă, situația în care o țară terță poate într-adevăr să supravegheze punerea în aplicare acestor norme care să fie cu adevărat aplicate și nu eludate, dacă autoritatea UE de supraveghere poate să se bazeze pe autoritățile reglementare din țările terțe pentru aplicarea regulilor, dacă, de asemenea, memorandurile de înțelegere sunt o bază bună pentru o astfel de cooperare și dacă cei de, autoritățile de reglementare din țările terțe pot să uh, gestioneze uh, situația în care apare un influx masiv de fonduri gestionate din UE pe teritoriul uh, lor. Uh, se cere acestor autorități reglementare din țările terțe să se conformeze cu regulile urme și cu țările UE, precum și cu toate uh, standardele în materie. Mai mult decât atât, s-a recunoscut, chiar și de către Comisia dumneavoastră, că criteriile private de, legate de distorsionarea uh, economiei, uh, economie, concurenței, uh, sunt legate strâns de partea fiscală. În sfârșit, acum Comisia a intrat într-o nouă fază de evaluare mai atentă a acestor aspecte. Uh, poate că știți că Comisia are o um, strategie de combatere a evaziunii fiscale foarte ambițioasă, bazată uh, pe supravegherea pieței unice, dar și în cooperare cu cei din țările terțe. Comisia a prezentat recent un uh, tabel <clears throat> de score, scoreboard, care trebuie bifat uh, pentru a vedea cum stăm în cooperarea cu țările terțe, mai ales când e vorba de jurisdicții mai puțin, uh, să zicem, deschise. Noi suntem așadar pe cale de a finaliza analiza pentru țările terțe când vine vorba de acordarea acestui pașaport. Este foarte clar că mm, în multe țări avem un, o, un climat politic și economic uh, destul de tensionate și în aceste condiții nu vrem să ne primim, pripim cu uh, această decizie legată de acordarea pașaportului. Nu ar trebui să facem pași suplimentari în această etapă. Trebuie să fim prudenți uh, și avem uh, criterii de nivel 1, ne bazăm pe acestea și de asemenea ne bazăm și pe tot feedback-ul pe care ne l poate da comisia dumneavoastră, așa cum am menționat. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Și pot să spun că împărtășesc abordarea dumneavoastră prudentă. Dau cuvântul membrilor noștri. Doamna Pitikainen, doamna raportor, are prima cuvântul.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 in this context, uh, I would like to ask three questions. Firstly, uh... În primul rând, și tocmai am auzit ceea ce a spus uh, Comisia cu privire la evaluare și la faptul că ar fi prematur să se evalueze răspunsurile, însă aș vrea cu toate acestea să reflectați un pic asupra informațiilor pe care le deținem și asupra măsurii uh, în care se pot baza autoritățile locale uh, pe aceste informații, respectiv uh, în contextul cooperării existente la acel nivel. În ceea ce privește ESMA, uh, Vreau să mă refer la legislația împotriva spălării banilor și implementarea acesteia, pentru că aspectele privind impozitarea uh, sunt și ele importante. Și <coughs> aș vrea să vă întreb de cât timp uh, ar fi nevoie pentru ca aceste aspecte să fie evaluate în mod corespunzător și apoi aș vrea să știu ce considerați că ar fi uh, nivelul potrivit de aplicare am uh, avut uh, toate cele discuții despre pașaport, despre diferitele niveluri și aș vrea să știu care considerați că este nivelul cel mai potrivit la care să se aplice. Există o evaluare în acest sens? Puteți să ne oferiți o orientare referitoare la calendarul uh, potențial? Când uh, considerați că ar putea fi pregătite pașapoartele? Cred că este mai bine să fie stabilit totul de la bun început și lucrurile să fie bine structurate decât să ne pripim și să luăm uh, decizii individuale prea rapid. Președinte, mulțumesc, Perpanș Perez. Merci beaucoup, cette... Uh, mulțumesc. Elisa Ferrera a urmărit acest dosar, prin urmare preiau eu ștacheta pentru coordonarea grupului. Mulțumim ESMA și Comisiei pentru contribuție. Vedem că, practic, umblă foarte precaut evocând această situație. Există două prezentări ale tuturor dificultăților pe care le putem uh, întâlni în definirea acestui pașaport. Un aspect extrem de critic, nu criticat, ci critic, legat de seriozitatea de care dăm dovadă față de reglementarea actorilor cei mai inovatori pe piața serviciilor financiare, să spunem. Și din acest punct de vedere, mulțumesc domnului Maier pentru că a menționat chestiunea fiscalității și a luptei împotriva spălării de bani, lucru care a fost uh, abordat și de comisie. Pentru noi, în acest sector, evident, este un element critic în ceea ce privește valoarea acestui pașaport. Prin urmare, cred că până la urmă nimic nu uh, se poate hotărâ, indiferent care este valoarea făcută de ESMA, atâta vreme cât din partea Comisiei nu avem o certificare concretă a faptului că din punct de vedere al fiscalității și spălării de bani nu sunt probleme. ESMA ne spune că în cazul Bermudelor și a insulelor Caiman există probleme, dar nu sunt ei cei care au evaluat uh, aspectul de fiscalitate și spălarea de bani și de aceea poate pentru noi ar fi interesant să știm din ce perspectivă vine rezerva lor și dacă, din acest punct de vedere, există vreo problemă legată de ideea că proporționalitatea capacităților de supraveghere nu este suficientă. Ați spus că există un tratament inegal vis-a-vis -vis de statele membre, în special în ceea ce privește accesul pe piețele din uh, Hong Kong și Singapore. Și poate ne puteți da niște detalii aici. Și încă două întrebări. Prima referitoare la impactul acestui pașaport asupra pieței europene cum stați cu evaluarea pentru țările pentru care ați acceptat pașaportul, îl recomandați? Și o ultimă întrebare cu care poate aș trebui să încep. Cum mergeți mai departe pe acest subiect, legându-l de posibilă mobilizare articolului 50 de către Regatul Unit în luna martie? pentru că văd că primele două țări pentru care um, pașaportul nu a pus de probleme sunt Guernsey și Jersey, dar aici avem de-a face cu o problemă de dinamică și nu cred că ne putem permite să o ignorăm. Thank you, Siet Kamal. Mulțumesc, domnule Kamal. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc de asemenea ESMA și Comisiei ultima oară ECR-ul și-a exprimat opinia cu privire la funcționarea pașaportului în contextul acestei directive și, de asemenea, cu privire la întârzierea transpunerii uh, legislației în uh, legislația națională. Noi sprijinim abordarea uh, țară cu țară și considerăm că evaluarea are nevoie de flexibilitate. De asemenea, se face o distinție între diversele situații în ceea ce privește uh, cererea de pașaport și uh, sigur că este necesar un cadru legislativ în țările terțe. Sprijinim de asemenea ideea din articolul 167 și anume că ar trebui să așteptăm până când uh, apare o recomandare pozitivă din partea unui număr suficient de țări terțe, uh, ținând cont de cele spuse la articolul 167, 5 și 6. Trebuie să existe o dezbatere exhaustivă cu Parlamentul pe toate aceste puncte, pentru că este vorba despre uh, aspecte importante pentru toți cei implicați. În multe țări există regimuri de protecție pentru consumatori care trebuie păstrate în continuare. Lista prevede cooperarea între entități, investiții în protecție și o serie de alte aspecte importante ECR-ul este de părere că această examinare țară cu țară joacă un rol important. Flexibilitatea evaluării este de asemenea relevantă. Aș dori să întreb ESMA care este fezabilitatea în practică a implementării unui astfel de regim de pașapoarte. Aș vrea de asemenea să știu care este prognoza pentru viitor. Vorbim de cinci jurisdicții pe viitor și considerăm că aceasta este o evoluție prudentă și am dorit să existe, pornind de la această recomandare, o evaluare pozitivă. Comisia ar trebui să se uh, miște rapid, astfel încât uh, să existe cât de curând acest pașaport pentru țările terțe. Președintele, mulțumesc. Domnul, doamna. Thank you. Good morning. Um, I have four questions. Doamna Viering. Bună dimineața. Am câteva întrebări. Aș vrea să știu care sunt următorii pași învizajați uh, de comisie uh, în ceea ce privește extinderea pașaportului asupra țărilor terțe. Uh, aș vrea să știu dacă comisia va adopta acte delegate ca o consecință a adoptării acestui pașaport pentru un număr limitat de țări non-UE. Sau aș vrea să știu dacă Comisia se gândește să dezvolte această listă înainte să aplice uh, prevederile valabile pentru uh, țările UE în ceea ce privește pașaportul. Care sunt obiectivele în ceea ce privește pașaportul pentru țările terțe? Vorbim aici despre creștere în general și uh, oportunități de investiții pentru companiile europene. În uh, scrisoarea din decembrie către ESME, Comisia a solicitat să evalueze regimul țărilor terțe și modul în care acesta va avea un impact asupra pieței interne. Am vrea să știm de la ESMA dacă o astfel de evaluare a fost desfășurată și dacă da, care au fost concluziile acestei evaluări. Dacă nu, când se gândește ESMA să evalueze competitivitatea fondurilor alternative ale Uniunii Europene în contextul regimului de care beneficiază țările terțe. Cum evaluează Comisia uh, această acordare de pașapoarte țărilor terțe în uh, contextul Brexitului. Haideți să pornim de la premiza că UK va părăsi piața unică. Pornind de la această premiză, cum vor evolua lucrurile? Va oferi Comisia pașaportul uh, pentru țări terțe și Regatului Unit, pornind de la premisa că Regatul Unit uh, îndeplinește deja uh, regulile în vigoare sau care va fi abordarea Comisiei în ceea ce privește Regatul Unit? Cum va funcționa uh, guvernanța în ceea ce privește pașapoartele pentru țări terțe? Cum ne vom asigura că țările care au primit acces la pașaportul european în contextul regulilor de echivalență vor continua să îndeplinească regulile și cum se va desfășura acest proces, respectiv cum va fi el supravegheat. Președintele, mulțumesc că din partea GUE nu ia nimeni cuvântul. Atunci, dacă nimeni nu este din partea GUE, eu dau cuvântul lui Sven Giegold din partea verzilor. Mulțumesc. Cred că această discuție are loc la momentul oportun, pentru că comisia noastră prea multă vreme nu a lucrat uh, cu privire la acest punct, pașapoartele și alte documente echivalente. Am fost ocupați cu legislația care urma să fie adoptată și acum trebuie să privim mai îndeaproape implementarea acesteia. Sunt două aspecte importante cu privire la echivalențe și pașapoarte care le transformă în subiecte politice. În primul rând, avem obiective mai ferme atunci când vine vorba despre impozitare și uh, despre spălarea de bani și putem folosi aceste instrumente ale echivalenței pentru a obține un stimulant mai puternic în ceea ce privește aceste puncte. Și nu ar trebui să fim naivi în această privință. Trebuie să considerăm important uh, faptul că Comisia redactează o nouă strategie, să ne spună cum intenționează să folosească regulile privind echivalențele și pașapoartele pentru a combate infracțiunile financiare. Apoi, dacă vorbim despre Brexit, dacă este să ascultăm dezbaterile din Regatul Unit, unii dintre colegii tăi, Said, spun că ar fi bine să se creeze un fel de paradis fiscal în, în Marea Britanie um, la marginea Uniunii Europene. Nu ar trebui să fim naivi. Nu trebuie să permitem să se creeze noi precedente care apoi la negocieri să ducă la o situație prin care se acordă anumite echivalențe unor uh, țări în aceste circunstanțe și atunci de ce nu s-ar uh, acorda și celui mai bun prieten din Regatul Unit. Așadar, trebuie să fim atenți să nu creăm precedente periculoase. Nimeni nu trebuie să creadă că un precedent creat în trecut poate continua acum și poate fi folosit fără să fie reconsiderat, respectiv să fie aplicat uh, Regatului Unit în mod logic, fără alte considerații. Trebuie să fim atenți în ceea ce privește crearea de precedente și nimeni nu trebuie să ia de bun faptul că va exista o extensie logică a acestor precedente create și asupra altor țări. Trebuie să discutăm aceste lucruri dintr-o perspectivă mai politică decât am făcut-o până acum. Mai există un subiect concret pe care doresc să îl abordez, orientarea. Urmează să mai apară metodologie cu privire la aplicarea pașaportului în țările terțe, respectiv managerii acestor uh, documente, așa cum a menționat și Steven, în, uh, și anume uh, aceste lucruri sunt ancorate în articolul 167.4. Aici este vorba despre protecția piețelor, competiție, monitorizarea riscurilor sistemice și alte aspecte conexe. Însă, în uh, orientarea dumneavoastră, ați uh, avut o perspectivă ceva mai limitată și v-ați referit numai la câteva aspecte, pe când altele nu au fost luate în considerare. Din acest motiv, mă întrebam dacă regulile pe care le avem în ceea ce privește uh, rata de îndatorare sunt luate cu adevărat în serios. Pentru că acestea sunt puncte care uh, au fost uh, preluate uh, de IFM și aș vrea să știu dacă aceste reguli nu sunt uh, aplicate întru totul în prezent atunci când se vorbește despre uh, reguli privind pașapoartele și echivalențele. Și aș vrea să știu dacă ne puteți explica mai în detaliu, atât ESMA cât și Comisia, care sunt pașii pe care îi recomandați pentru a ne îndrepta către un cadru mai coerent și mai bun în ceea ce privește evaluarea echivalențelor atunci când vine vorba despre accesul la piața comună prin pașapoarte. Cum uh, vă gândiți să dezvoltați o abordare mai amplă iar ESMA, cum vă puteți asigura că liniile dumneavoastră orientative se asigură că uh, Parlamentul va avea în continuare un uh, cuvânt de spus în această privință? Mulțumesc! Nu observă nimeni din partea ENF sau EFDD. Așadar, putem da cuvântul acum mai întâi reprezentantului ESMA, pe care îl rog să răspundă. Mulțumesc membrilor comisiei pentru acest feedback pozitiv și pentru observațiile referitoare la munca noastră. Aș vrea să încerc să răspund la o serie de uh, aspecte care au fost abordate fiscalitatea va fi uh, abordată de către Comisie, pentru că noi, în recomandarea noastră, uh, am spus că mandatul nostru se concentrează pe reglementare și supraveghere și că fiscalitatea și aspectele care vizează fiscalitatea vor fi evaluate în următoarea etapă, odată ce Comisia va înainta pe marginea acestor aspecte. Asta răspunde și la întrebările și comentariile referitoare la modul în care funcționează sistemul. Este foarte important să înțelegem că aici avem un sistem care nu este un sistem echivalent de reglementare. Un astfel de sistem, odată ce țările sunt calificate ca fiind echivalente, presupune că uh, toate reglementările și supravegherea sunt acceptate în țara respectivă și că nu există supraveghere suplimentară prin Uniunea Europeană iar lucrurile uh, la AFMD stau cu totul diferit. În ciuda acestor evaluări și în ciuda faptului că vor fi țări care vor fi evaluate ca fiind în regulă din perspectiva pașaportului, acestea vor trebui să se înregistreze în continuare în UE sau într-unul dintre statele membre și să îndeplinească regulile EFM din continuare. În ceea ce privește aspectele specifice ale remunerării și a leverage-ului, vor exista în continuare cerințe uh, de la managerii din țările terțe care uh, vor fi supuse reglementării și supraveghere Uniunii Europene. Așadar, lucrurile sunt diferite față de sistemul de echivalențe. Și, de asemenea, ă, trebuie stabilit și căzut de acord cu privire la memorandumul de înțelegere și prin acesta trebuie să ne asigurăm că țările terțe, respectiv administratorii din țările terțe, îndeplinesc toate cerințele ă, AFMD. De exemplu, am refuzat, am respins anumite țări pentru că nu am putut cădea la, în, de acord cu privire la un memorandum de înțelegere referitor la faptul că um, nu îndeplinesc cerințele Uniunii Europene. The comments regarding the fact that there are some usage funds. Apoi, în ceea ce privește comentariile pe care le-am auzit S-a spus că există fonduri din UE care sunt vândute în Hong Kong vânzătorilor de retail. Există state membre sau fonduri din state membre care au poziții privilegiate și nu altele. Există acest comentariu pentru că este o poziție destul de neobișnuită, să spunem, din partea autorităților din Hong Kong. În principiu, avem uh, supravegherea utilizării egală la nivelul Uniunii Europene, EFMD însă nu se referă în principiu la fondurile retail. Și deși în unele cazuri, problema aceste fonduri pot fi vândute prin investitor retail. Odată ce există un pașaport, un fond din Hong Kong vine, nu e să spunem, există posibilitatea ca statele membre să blocheze vânzarea acestor produse către consumatorii retail. Deci menționăm această chestiune ca o chestiune de care trebuie să fim conștienți și la ce, în același timp ne dăm seama că FND are legătură în primul rând cu fondurile. În ceea ce privește cele două straturi, cele două niveluri SUA, ce spunem este că, deși în general există reciprocitate rezonabilă, comparabilă între fondurile SUA care vin în UE și fondurile UE care merg în SUE, SUA, cu excepția când este implicată o, o ofertă publică. Atunci, se pare că este mai dificil, mai împovărător pentru fondurile UE să meargă în SUA decât invers. Prin urmare, am putea să extindem pașaportul nu la toate fondurile care vin din SUA, ci doar la cele care nu implică niciun fel de oferte publice. Și în încheiere, pentru că am auzit și comentarii referitoare la Brexit și asta în relație cu discuția de astăzi, eu aș avea două comentarii. În primul rând, s-a spus că dacă ar exista o aplicare identică Sigur, trebuie să vedem care este modelul ales și ca tehnician eu nu o să comentez aici până atunci, dar ca să vă explic uh, aspectele tehnice ale AFND. Acesta este, aici este vorba despre supraveghere și cerințe de reglementare, dar dispozițiile de acces nu sunt stabilite. Le discutăm acum dispozitivele de acces și chestiunile reciprocităților nu reprezintă chestiuni bătute în cuie. Le discutăm. Deci dacă va avea loc o dezbatere pe acest uh, punct în viitor, trebuie să înțelegem cum vor funcționa uh, dispozițiile în ambele direcții. Și în ceea ce privește Guernsey și Jersey, am făcut această evaluare în situația actuală și din perspectiva capacităților de reglementare în aceste două jurisdicții care există în prezent. Mulțumesc. Am și o întrebare de din tehnic. Ați spus că ESMA nu trebuie să aibă în vedere aspectele fiscale și de spălare de bani, însă trebuie să evalueze întreruperile de pe piața respectivă și înțeleg că asta vine de la aliniatul 4, articolul 67. Însă, articolul spune, după aceea, în conformitate cu normele de la articolul 35 și 37 până la 41. În acele articole există și trimitere la chestiuni fiscale și aspecte care țin de combaterea spălărilor de bani. Nu înseamnă asta că trebuie să aveți în vedere toate criteriile, nu doar cele patru enumerate, ci toate celelalte elemente care permit pașapoartelor să funcționeze în conformitate cu normele stabilite? E o întrebare doar din pur tehnic. Mulțumesc pentru acea întrebare. Această întrebare, într-adevăr, aceste chestiuni referitoare la taxare sunt menționate în articolele pe care le-ați menționat, dar aici este vorba despre precondiții referitoare la anumite documente care au fost menționate de Sven Genter în intervenția sa introductivă. Și de aceea cred că trebuie să diferențiem între aceste precondiții și criteriile care sunt menționate la articolul 67.4. Și de aceea, atunci când aceste articole includ criteriile privind concurența, evaluăm acele criterii în cadrul mandatului ESMA și de aceea suntem de părere că aspectul de impozitare al concurenței trebuie să fie evaluat de comisie și asta am înțeles de altfel din intervenția lui Sven. Mulțumesc, comisia. Mulțumesc. Pentru început, la uh, întrebările referitoare la Brexit și implicații, înțelegeți că nu putem specula pe diferitele scenarii care au menț- fost menționate. Ce vă pot spune este că noi avem o abordare detaliată și atentă și pașaportul către state terțe necesită o analiză detaliată care necesită timp la rândul său. În ceea ce privește conformarea statelor terțe pe baza acestui pașaport și cum ar funcționa în practică, Steven ne-a explicat deja acest lucru. Evident, depindem de cooperarea dintre uh, autoritățile noastre de supraveghere și cele din statele terțe pe baza acelui memorandum care a fost semnat și sigur că teoretic ar putea fi posibil să se revoce pașaportul, dar uh, știm cu toții care ar putea fi posibilele implicații. În ceea ce privește impozitarea, vă pot confirma că într-adevăr analizăm aceste chestiuni care au fost menționate în intervenția introductivă, depindem de o serie de fluxuri care se desfășoară. De exemplu, activitatea din comisia dumneavoastră, există evoluții în domeniul spălării banilor. După cum am spus, elaborăm o listă la nivelul comisiei, deci asta are legătură cu programarea următorilor pași și, într-o anumită măsură, depindem de cum evoluează și alte fluxuri de discuții înainte să considerăm că avem o bază suficient de solidă pentru a lua hotărâri cu privire la aspectele fiscale legate de pașaportul pentru terți. Și vă pot confirma, din perspectiva echivalenței și pașaportului pentru state terțe și în sens mai larg, că am început să lucrăm, dar e prea devreme să intrăm în detalii. Mulțumesc! Doamna Pietikainen, vă rog. Niciunul dintre dumneavoastră nu s-a referit la calendar. Esma, vă rog. Comisia cred că este cea îndreptățită să răspundă. Am făcut o mare parte a muncii și comisia cred că trebuie să hotărască acum calendarul. Cred că cele două aspecte trebuie avute în vedere. Cum am spus, încă mai trebuie să facem și noi analize în ceea ce privește aspectele de implementare, uh, întreruperile de pe piață, ce înseamnă acest lucru. ESMA a făcut o, uh, o treabă bună aici, lucrurile s-au îmbunătățit și totuși, cum am spus, avem o abordare precaută și vrem să ne asigurăm că atunci când luăm o hotărâre o facem pe baza corectă. Și în plus, toate chestiunile fiscale nu uh, sunt controlate absolut de noi, pentru că există fluxuri de activități uh, care nu țin de noi și nu putem specula când aceste lucruri se vor finaliza și când vom putea lua o decizie. De aceea mă tem că nu vă pot da un calendar corect deocamdată. Mulțumesc! Cred că Am avut un schimb de opinii destul de important. Și cred că abordarea aceasta prudentă este cea corectă. Asprecie cele spuse de domnul Getner cu privire la implicațiile suplimentare ale activității pe aspecte fiscale și spălare de bani. care sunt niște subiecte extrem de complexe și Evident că noi nu avem cum să fim de acord să acceptăm pașapoarte care ar contrazice obiectivul nostru de general. De aceea e bine să fim prudenți și să discutăm și să urmărim acest element important de implementare a legislației noastre. Mulțumesc, într-un domeniu așa de critic. Mulțumesc.

Dear colleagues, Dragi colegi, haideți să trecem la punctele 9 și 10. Securitizarea. După cum știți, la finele lui iulie au fost depuse în jur de 400 de amendamente și 150 pe propunerea CRR. Prin urmare, raportorii au avut mult de muncă și acum a sosit momentul să examinăm și să discutăm aceste amendamente și să încercăm să identificăm posibile soluții comune. Începem cu dosarul STS și dau cuvântul domnului Tang în calitate de raportor. Te rog. Mulțumesc, Roberto. Având în vedere discuțiile pe care le-am avut, cred că important este să tragem învățăminte din criza financiară și să răspundem la întrebări referitoare la uh, detoxifierea produselor toxice anterior. Și sigur, uh, dovada trebuie să fie făcută de Parlamentul European și pentru a da un răspuns credibil și convingător am nevoie de sprijin din partea instituției noastre Cred că asta va fi singura cale prin care putem da un răspuns convingător pentru că o mică majoritate va da naștere la îndoiel și semne de întrebare cu privire la calitatea securitizării și nu ar fi un bun început. Dacă vrem să atragem învățăminte din criza financiară, tehnic pot spune că ai nevoie de piețe consolidate și lichide în timpuri grele și în timpuri bune. Deci securitizarea este o sursă fiabilă de finanțare, duce la diversificarea riscurilor din uh, instituțiile financiare sistemice către cele nesistemice și readuce încrederea în produsele securitizate. Există credite auto sub prime în Statele Unite care sunt transformate acum. Deci trebuie ca piața să fie organizată pentru a avea un but produs care să funcționeze și în timpuri bune și în timpuri grele. În ceea ce privește amendamentele, o să încerc să fac o, o, o prezentare de ansamblu asupra posibilităților de soluții comune, dar o să subliniez și punctele de dezacord. Există sprijin cu privire la faptul că o astfel de piață trebuie să fie transparentă. Este esențial pentru mm, participanții la piață și supraveghetorii pentru a vedea care sunt produsele disponibile și pentru a avea acces la cele de bază. Dar grupurile din Parlamentul European doresc să vadă asta cu condiția ca propunerile să fie realiste și proporționale, Lucrul la care lucrăm pentru a evita duplicarea eforturilor, de exemplu, și în același timp pentru a avea o privire mai clară asupra ce există pe piață și care sunt produsele de bază. În ceea ce privește alinierea dobânzilor, există un larg acord că securitizarea nu trebuie să ducă la modificarea modelelor Însă, există un punct de dezacord referitor la alinierea dobânzilor și la cum să se realizeze. Și în propunere există mai multe elemente care necesită discuții suplimentare. Dreptul de păstrare a riscurilor, avem amendamente care spun să rămânem la 5%, care spun să mergem până la 25%. Și am impresia că o valoare de medie 15% nu o să mulțumească pe nimeni. Deci mai trebuie să lucrăm aici, dar are legătură cu certificarea părților terțe responsabile și cu sancțiuni. Și cred că trebuie să combinăm discuțiile pe alinierea dobânzilor cu alte trei elemente. Și un aspect care n-a fost încă discutat, dar care va fi discutat, este ABCPs. Există un grup care conduce această discuție și alte grupuri care vin cu propuneri diferite referitoare la scadența și durata creditelor ca valoare medie, reziduală, deci există o gamă largă de amendamente în acest domeniu și trebuie să ne uh, limităm cu toții la unul. Pe scurt, știu că depășesc timpul, cred că trebuie să facem eforturi și să lucrăm împreună pentru o soluție de compromis pe baza ideii că vrem să avem o piață lichidă în timpuri bune și timpuri rele și cred că marea majoritate în Parlamentul European a înțeles că trebuie să transmită semnalul că aceste produse fac ceea ce trebuie să facă. Și cred de asemenea că trebuie să facem eforturi pentru a veni cu o propunere consecventă pentru că s-ar spune că iată am demontat o mașină și acum niște nespecialiști încearcă să o remonteze înapoi. Și trebuie să fim foarte atenți. Vrem să avem produse securitizate care să fie simple, transparente, standardizate, care să fie sigure în momentele grele. De aceea trebuie să facem eforturi pentru a veni cu o propunere consecventă. O să ascult cu atenție propunerile făcute de diferite grupuri și sper că și aceste grupuri, la rândul lor, se vor gândi la cum să ajungem la o soluție de compromis și la majoritatea necesară în Parlament. Mulțumesc! Thank you very much. Now we hear to the... Mulțumesc! Acum din partea uh, lui uh, CRR, e vorba de domnul Pedro Zalba. Mulțumesc și eu lui Paul Tank. Aceste două rapoarte sunt uh, strâns legate și am avut o bună colaborare cu Paul și cu restul raportorilor din umbră. Mulțumesc de altfel tuturora, tuturor colegilor care au depus amendamente pentru a îmbunătăți aceste două rapoarte. și cred că cu toți împărtășim uh, ideea că tocmai pentru piața UE securitizarea este un prim pas pentru a evita anumite abuzuri și distorsiuni pe care le-am cunoscut în trecut. Într-adevăr, piața securitizării a avut un rol important în finanțarea în Uniunea Europeană înainte de criză și nu s-au registrat prea multe pierderi aici, în ciuda faptului că uh, sec securitizarea este foarte stigmatizată astăzi ca și sector de activitate, de aceea și propunerile de față. Să nu uităm astfel că avem aici două obiective. Pe de o parte, garantarea uh, stabilității financiare și, de asemenea, creștere economică sustenabilă în Europa. M-aș concentra pe chestiunile esențiale în optica mea. În primul rând, ierarhia abordărilor. Raportorii din umbră au primit sau au prezentat mai multe aspecte și propuneri. Uh, aici. Cred că este aici unul dintre elementele cele mai delicate de rezolvat în acest raport și vreau să vă spun că încerc cumva să uh, adaptez, să modific această ierarhie cumva, dar să mă asigur că statele membre nu sunt uh, penalizate de aceste activități de creditare. M-aș referi și la securitizarea pentru IMM-uri. Uniunea capitalurilor încă nu vizează um, întreprinderile mici, ci este mai mult pentru marile corporații. Ar trebui ca lucrurile să se schimbe. IMM-urile trebuie să aibă Uh, opțiuni de finanțare multiple, nu numai banca lor locală, ci și anumite activități uh, de listare la bursă, etc. Trebuie să ne asigurăm de acest lucru pentru a nu repeta greșelile trecutului. Trebuie ca IMM-urile astfel să ne preocupe în cea mai mare măsură, să se afle în centrul acestor propuneri. Aici apar două aspecte flexibilitatea ce privește securitizarea sintetică pentru a permite accesul pentru IMM-uri ar fi o posibilă soluție care merită discutat așadar. Și atunci, în ce privește MEPS-urile, trebuie să ne, ne, ne gândim ce se va întâmpla cu ele pentru a nu penaliza securitizarea pentru imm În ce privește cerințele de capital? Cred că ce propune Comisia și ce propune Consiliul sunt lucruri bune. Sunt lucruri legate așadar de securitizare. Pentru asta e nevoie de o soluție globală, ținându-se cont de răspunderea care revine tuturora în acest proces. Sunt lucruri pe care aș dori să le discutăm acum, astăzi și aștept, bineînțeles, cu răbdare și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Otmar Caras are cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, Aș dori să le mulțumesc celor doi raportori, precum și raportorilor din umbră, pentru colaborarea de până acum exista un punct comun și anume dorim ca securitizările să fie un vehicul sigur pentru finanțarea economiei reale. Și există și o mare problemă. Câteodată am impresia că câteodată ne dorim o autostradă, iar pentru 5 uh, persoane, dar uh, dorim uh, să avem uh, airbag-uri într-o mașină pentru șapte persoane uh, și ne plângem că vehiculul se deplasează doar cu 10 km la oră. Trebuie să ne asigurăm că nu vor apărea obstacole pe termen scurt, că lucrurile vor fi bine structurate și organizate și trebuie să ne asigurăm de asemenea că securitizările vor fi pe viitor mai sigure, iar efectele dorite vor fi obținute pentru economia reală. Pentru aceasta avem nevoie de mai multă siguranță și transparență, dar și de o atractivitate sporită și de aplicabilitate. Echilibrul între siguranță și aplicabilitate nu este dat încă în ceea ce privește fiecare punct. Asta pentru a obține o majoritate vastă la Parlament. Doresc să menționez trei puncte. Primul se referă la uh, registrul de date. Acolo ne îndreptăm pe direcția cea bună. Avem furnizori liberi care trebuie să, fie, să obțină o licență de la ESMA uh, și să beneficieze de expertiza corespunzătoare, iar uh, noi competitori pot veni cu îmbunătățirea ofertei. Așadar, vorbim aici de siguranță și competiție. În ceea ce privește țările terțe, statut, respectiv statutul uh, securitizărilor existente, aici lucrurile nu mai sunt la fel de convergente. Din acest punct de vedere, pentru mine este important ca calitatea securitizărilor să crească în ceea ce privește uh, securitizările simple, transparente și standardizate. Nu toate securitizările din trecut sunt rele, sunt proaste, și cele uh, și nu toate securitizările uh, care au existat au dus la criză. De aceea trebuie să existe o abordare diferențiată în această privință. Cel de-al treilea aspect, și acesta, din punctul meu de vedere, rămâne problema noastră principală în prezent și va fi decisiv dacă vom înregistra succes sau nu. E bine, vorbim despre cei 5% evaluare de risc. Baza de la care am pornit până acum a fost raportul comisiei, care a explicat de ce cele 5% risk credentials sunt corecte. Supra supraveghetorul european de la vremea respectivă a confirmat acest prag și, de asemenea, EVA, în 2014, a realizat o evaluare uh, care a spus că aceste limite de risc nu trebuie sporită. De aceea, în acest moment, nu știu cum am putea să acoperim o plajă între 5 și 25% și în același timp să facem uh, securitizările mai atractive, mai ales pentru IMM-uri nu cred că putem să obținem o unitate, pentru că aici nu se poate ajunge la un compromis. Vorbim despre o plajă de la 5 până la 25%. Câteodată putem să cădem la, de acord asupra 15, însă trebuie să sporim atractivitatea, siguranța și trebuie să vedem dacă această limită de risc nu duce la un blocaj, respectiv la o distrugere a instrumentelor. Așadar, nu sunt încă convins dacă ar trebui să plecăm de la aceste 5%. Deci aici uh, este nevoia cea mai mare de a mai acționa pentru a putea ajunge la un punct comun. Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc! Domnul Martes Messenschmidt. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și celor doi raportori pentru contribuțiile lor și mulțumesc și domnului Tang, care este raportorul meu, pentru că eu mă ocup de securitizare. E bine că se progresează. Mă bucur de asta. Foarte multe amendamente s-au primit, enorm de multe. Încercăm să le sistematizăm, mai ales cele venite în ultima tranșă dar există locuri și aspecte uh, pe care nu prea uh, ne, putem, ne, ne suntem de acord și sper totuși ca să ne putem apropia de punctele de vedere și să putem să avem uh, o soluție de compromis. Pentru asta e nevoie de voință de compromis și aici ar fi trei obstacole. În primul rând, riscurile, având în vedere că la Consiliu ar trebui să existe dorința de a ajunge la un acord rapid și solid, mi se pare ciudat că aici la Parlament continuăm să alimentăm cumva dezbaterea cu argumente tot, cât de, tot mai controversate care uh, de fapt, se îndepărtează mult de ce cred statele membre, de ce cred autoritățile reglementare, de ce cred autoritățile internaționale, de ce crede multă lume și nu se potrivesc deloc cu tendințele actuale, iar noi ne îndepărtăm tot mai mult uh, de standardele internaționale în acest fel. Apoi, mecanismul de supervizare. Ar trebui cumva să acceptăm rolul călăuzitor al ESMA, și știu că asta sugerat și dumneavoastră într-o propunere de compromis, însă autoritățile naționale competente trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus, având în vedere cât de multe diferențe există pe plan legislativ, structural și așa mai departe între statele noastre membre respective. Și, în al treilea rând, un aspect care aproape nu a fost abordat e vorba de activele AAA lucruri iarăși foarte importante pentru noi, de fapt esențiale pentru piață, pentru IMM-uri și pentru toată lumea. Importantă este această securitizare a pieței. Și dacă nu vorbim despre aceste active, AAA, nu putem să discutăm așa cum trebuie nu deschidem piața de capital, deci nu creăm locuri de muncă, nu creăm creștere și așadar nu ne conformăm cu principiile anunțate. Dorim să avem o propunere coerentă, dorim uh, să creăm o alianță uh, acelor doritori, dar nu trebuie să ne depărtăm de pragmatism și de realism și de aceea lansez un apel, dragă Paul, ca să facem ceva și să nu ne mai visăm uh, așa la diverse utopii uh, și să ne apropiem cumva de nivelul nostru al realității și atunci abia vom avea o propunere bună, decentă și de-abia atunci vom putea să mergem repede și să ținem pasul cu ce se întâmplă și la Consiliu. Îți mulțumesc și mulțumesc, domnule președinte. Domnul Iezec. Mulțumesc. În primul rând, vreau să spun că obiectivul ALDE este acela de a avea un cadru STS uh, robust, solid în Europa. E nevoie de diversificarea surselor de finanțare pe piață. Iată de ce e nevoie de acest cadru STS, astfel încât băncile să poată dea drumul la capitaluri și să poată să facă împrumuturi, credite pentru populație, pentru consumatori și pentru firme. Astfel, noi am depus o serie de amendamente pe marginea regulamentului STS. Având în vedere rasca, rata de retenție a riscurilor, așa cum e propusă, propusă de um, raportor, ne putem concentra pe acest aspect, dar așa cum au uh, spus antevorbitorii mei și au intrat în detalii, nu voi spune mai mult decât că noi considerăm cu tărie că uh, această uh, plafonare a riscurilor trebuie să rămână la 5%, astfel încât uh, cadrul STS să fie unul viabil. Ne-am concentrat pe amendamentele noastre mm, astfel încât acest regim să fie viabil și să existe și mai multă flexibilitate din punct de vedere uh, juridic. Ce privește tranzacțiile, eu cred că limitele propuse de comisie sunt mult prea restrictive și pentru ca să există și alte tipuri de credite, auto și așa mai departe, noi considerăm că scadența trebuie să crească la respectiv 3 și 6 ani certificarea de părți terțe reprezintă uh, o asigurare suplimentară pentru toată lumea, acum că se respectă adevărat aceste criterii STS. Deci, aș dori, într-adevăr, să avem aceste certificare din partea unor entități terțe, însă, atenție, uh, cei care uh, emit uh, aceste Uh, credite securitizate să fie cei care pot să fie trași la răspundere în ultima instanță. Sunt de acord cu raportorii uh, cum că investitorii trebuie să aibă la dispoziție mai multe informații. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că măsurile respective sunt uh, productive. De asemenea, dorim să nu existe prea multe poveri pe umerii autorităților de reglementare. Din aceste pricini, noi suntem prudenți când vine vorba de a implementa uh, acea bază de date privind produsele securitizate, așa cum o fac raportorii. Vom avea discuții în continuare cu raportorii, cu ceilalți raportori din umbră și sper că vom progresa astfel încât să putem să și votăm înainte de 10 noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Viegas! Muito obrigado. Eh, depois de, destes meses... Mulțumesc foarte mult. Am discutat de acest subiect de câteva luni încoace și nici acum nu suntem convinși de avantajele acestei securitizări. N-am înțeles încă cum se face că prin acest nou legislație, chiar vom reduce riscurile aferente uh, acestor produse, care, bineînțeles, s-au găsit în centrul atenției uh, la ultimul val de crize financiare. Noi considerăm că aceste produse nu sunt nici simple și nici transparente. Nu suntem deloc convinși de asta și nici nu suntem convinși cum că problema este cu finanțarea economiei reale. Problema este lipsa cererii pe piață. Cererea este scăzută din pricina politicilor de austeritate. Cererea trebuie să fie motorul relansării economice. Nu problema este cu investițiile în economia reală, ci sistemul financiar suferă de grave disfuncțiuni. Nu securitizarea ne va ajuta să rezolvăm problemele. Considerăm în continuare că aceste produse de securitizare care ar trebui să curețe cumva uh, bilanțurile contabile ale băncii nu ne duc nicăieri, uh, din potrivă. Mi se pare că ne putem descurca foarte bine fără securitizare. Nu se va întâmpla nimic dacă nu au securitizare. Bineînțeles că noi înțelegem că finanțarea economiei reale poate constitui o problemă. Sistemul financiar, da, uh, este important, foarte important. <clears throat> Și astfel, cum este un subiect atât de important, el nu trebuie să fie lăsat uh, exclusiv la cheremul sectorului privat. Iată de ce nu credem că aceasta este o soluție pe viitor și trebuie ca sistemul financiar să fie controlat uh, public. Aici și abia atunci vom avea transparență, eficiență și creditare economiei reale. Așadar, iată de ce poziția noastră se îndepărtează destul de mult de dezbaterea actuală. Nu dorim să se facă mai multe în direcția aceasta a securitizării este o direcție greșită, greșită pe o cale care ne-a dus uh, la criza uh, financiară. Nu credem că uh, această financiarizare este ceva bun, împotrivă este o tendință periculoasă. For the Greens, Molly Scott Cato. Mulțumesc din partea verzilor. Acum, doamna Scott Cato. Aș vrea să vă spun cât de bine am colaborat cu raportorii și cu raportorii în umbră. Spirit, so hopefully we can take that forward tomorrow when we meet again. So by way Aș vrea în introducere să spun că din perspectiva verzilor, uh, îngrijorarea noastră cea mai importantă este ca nivelul de uh, calitate să fie păstrat în continuare. Dacă criteriile pe care le sugerăm și cu privire la care am căzut de acord nu uh, definesc un segment clar de piață în care avem încredere și astfel subminează propunerea și obiectivele comisiei, atunci trebuie acționat. Și de asemenea trebuie să ne amintim că nimic nu poate opri oamenii să organizeze securitizări non-STS. De aceea trebuie să uh, ne asigurăm că marca de calitate pe care o reprezintă STS este păstrată. Aș dori să vizez două aspecte ale uh, acestei prezentări. Credem că definiția a ceea ce este considerat omogen ar trebui să fie prezent în legislația de nivel 2 și că ar trebui să protejăm principiile precum uh, uh, cele care au fost uh, prezentate și nu să ne concentrăm pe o listă specifică de expuneri subliniate. De asemenea, credem că este foarte important să vedem dacă securitizarea este suficient de uh, complexă sau cum se prezintă aceasta. În criză, a fost greu de evaluat în ce măsură se prezintă tranșele de securitizare. Aceasta este o problemă cu care ne-am confruntat în cazul unei alte crize, trebuie să ne asigurăm că lucrurile nu se vor mai repeta în acest fel. Suntem de acord cu cele propuse de către raportor și considerăm că securitizarea SDS ar trebui uh, consolidată și mai plus, și mai mult. Clasele de securitizare trebuie să fie cât mai solide și trebuie ca această marcă STS să fie uh, promovată. Securitizarea sintetică, uh, sigur că există și ea, dar uh, marca și caracteristica de simplitate nu mai este dată. Trebuie să ne asigurăm că o Comisia face toți pașii astfel încât aceste obiective să fie atinse. În ceea ce privește reținerea riscului, avem o propunere care uh, a dus la discuții. Și uh, modelul pe care l-am prezentat pentru alinierea dobânzilor se referă la o scădere a nivelului de reținere a riscului. Conține trei parametri despre care noi credem că împreună uh, poate, pot duce la un compromis important. Reținerea maximă și minimă a riscului, precum și o limită uh, peste care, dacă se trece, se uh, duce la atragerea unei, unui nivel de reținere a riscului corespunzător. reținerea riscului minim și maximum ar trebui să fie la același nivel și trebuie să urmărim plățile pentru a ne asigura că nivelul expunerii este unul sigur. De asemenea, reținerea riscului minim și maxim ar trebui să fie de 20-25% și, de asemenea, uh, trebuie să vorbim despre o, o limită zero. Poziția verzilor este că reținerea riscului minimă ar trebui să fie 10% și cea maximă 25%. Uh, Ultimul compromis uh, a arătat că raportorul a a acceptat această abordare. Un 10% minim și 20% maxim. Aceasta este o cale de a înainta și de a ajunge la un compromis în ceea ce privește reținerea riscurilor. Îi rog pe ceilalți raportori din umbră să încerce să meargă pe această direcție pentru ca împreună să putem ajunge la un compromis acceptabil. Marco Valli. Mulțumesc, Marco Valli. Grazie anch'io i due relatori per averci esposto la loro posizione anche il shadow. Mi trovo molto d'accordo. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu ce a spus colegul Viegas în ceea ce privește la aspecte generale ale acestor uh, propuneri, în sensul că nu ne dorim uh, să mergem pe această cale politică nici noi. Și atunci, da, economia trebuie să fie relansată. Oare prin aceste instrumente? Dar uh, probabil că nu aceasta este calea, ci problema este cererea. Cererea influențată negativ de austeritate și de asemenea de tot ce se întâmplă în zona euro și trebuie să fie uh, făcută diferență între austeritatea în sine și austeritatea care este cumva impusă prin tratate. Să nu ne uh, îndepărtăm de la subiect. Am încercat, bineînțeles, să îmbunătățim uh, Uh, propunerea. Ne dorim o mai mare stabilitate, stabilitate financiară și o protecție mai mare a consumatorilor. Asta am încercat să facem cu amendamentele noastre și în ce privește securitizarea sintetică și derivate, uh, am menționat acest lucru în amendamentele noastre. Ne dorim ca BCE să fie cea care se asigură că sunt stăpânite riscurile uh, Um, sistemice, dorim ca BCE-ul să fie creditorul de ultima instanță exact atunci când se prezintă situații cu riscuri uh, sistemice. Am pus un punct de întrebare în ceea ce privește securizarea provenită din instrumentele din țările terțe, pentru că Parlamentul își dorește acest, ca oricum sistemul financiar să fie mai transparent, având în vedere ce se petrece în offshore, este de la sine înțeles ce dorim și apoi un, ne dorim un studiu de impact cât privește uh, această securitizare, mai ales pentru IMM-uri, având în vedere riscurile folosirii acestor uh, instrumente. Dorim date agregate și neagregate în acest sens. Apoi pragurile acelea de 20% Um, mi se par prea ridicate, așa cum a spus și colegii, în ceea ce privește raportarea pe criteriile SDS. Ne bucurăm că Paul um, dorește să coopereze cu noi și vom încerca și noi, la rândul nostru, să ne apropiem de un compromis cât de cât acceptabil, dar, încă o dată, scepticismul nostru este mare față de aceste propuneri, dar nu sperăm ca el să nu dăuneze înțelegerilor noastre între raportorii din umbră, pentru că este clar că industria financiară așteaptă cu nerăbdare această propunere. Asta ne creează și nouă uh, presiuni, dar cred că a ne grăbi uh, este contraproductiv. Cât privește dosarul domnului Zalba sau raportul său, am cerut să fie folosită numai metoda standard aici cel puțin pentru securitizarea de tip STS. De asemenea, nu trebuie, adică trebuie să se poată uh, aplica și aici anumite derogări, exonerări, iar riscul să fie mm, menținut la 15% nu are sens să scădem acest prag cel puțin pentru un anumit tip de securitizare și aici suntem foarte atenți. Cât privește securitizarea sintetică, el nu trebuie să apară în cadrul STS, pentru că e vorba de produse prin definiție complexă, complexe și este foarte clar că nu trebuie să li se aplice același tratament. Este foarte clar că pentru IMM-uri trebuie ridicat uh, riscul de la 80 la 100% pentru a nu ne îndepărta de ce se întâmplă într-adevăr în economia reală și nu a, să nu face jocul uh, unei economii prea financiarizate. Însă noi ne menținem o atitudine cooperantă pentru ca să nu fie comisia prea înclinată să acorde prea multe industriei financiare în uh, dauna cetățenilor și instituțiile acestea care deseori sunt opace um, uită deseori de protecția consumatorilor, de stăpânirea riscurilor sistemice. Iată de ce trebuie să avem uh, o atitudine de compromis, dar ea trebuie să fie o atitudine în slujba intereselor uh, consumatorilor, cetățenilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, nu-l văd pe domnul Munu. Așadar, trecem acum la raportorul din umbră, din partea ECR-ului, <clears throat> domnul Jonas Fernandez. Muchas gracias, presidente. În primer... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru ce a făcut raportorul, domnul Zalba și restul raportorilor din umbră pentru acest dosar. Am încercat prin diferite reuniuni să avansăm cu pozițiile pe care le păstrăm mulți dintre noi și pe care continuăm să le păstrăm de multe ori pentru că credem că trebuie să continuăm cu negocierile. Dacă ar trebui să rezum punctele problematice din dosar, ar fi în dosarul privind cerințele de capital, aș putea să le limitez la patru. În primul rând avem cerințele pentru acele Uh, securizări, securitizări care pot să uh, fie, aibă un impact pozitiv asupra cerințelor de capital. Și eu cred că propunerea actuală și versiunea pe care am discutat-o la ultima reuniune a raportorilor din umbră reduce cerințele față de propunerea inițială a Comisiei. Fără îndoială, grupul meu, în acest uh, aliniat, nu a prezentat mai multe amendamente, pentru că, în mare, eram de acord cu propunerea comisiei. Compromisul actual, având în văzură că reduce într-un mod foarte clar, aș spune eu, cerințele pentru aceste STS, pentru cerințele de capital, credem noi acest compromis deci că este destul de îndepărtat de poziția noastră. În plus, există în curs și o discuție referitoare la ierarhizarea pentru calcularea cerințelor de capital. Am prezentat și aici o serie de amendamente pentru a ne asigura că agențiile de rating nu contaminează într-un fel sau altul procesul legislativ, spunând că sistemele care folosesc agențiile acestea de rating trebuie să rămână în afara sistemelor de calcul a cerințelor de capital cel puțin pentru STS. Da, de fapt pentru toate securitizările. Și Așteptăm deocamdată poziția oficială a raportorului, sperând că putem păstra aceste agenții de rating în afara procesului legislativ și, în plus, că putem astfel îmbunătăți coeziunea de pe piața internă. În plus, propunerea Comisiei a introdus un articol mic la finele textului referitor la posibilitatea unor securitizări sintetice care să se poată face preferențial în cerințele de capital. În Grupul meu este de părere că trebuie să mai discutăm în detaliu cu privire la cum și care securitizări sintetice pot beneficia de acest tratament și considerăm că Comisia trebuie să vină cu o inițiativă uh, legislativă nouă care să clarifice care sunt securitizările sintetice care pot uh, intra în această categorie cu cerințe reduse de capital. Pentru că s-ar părea că creăm CCTS, creăm securitizări cu cerințe reduse de capital și până la urmă ne trezim într-o situație în care unele trebuie să îndeplinească anumitele cerințe, altele nu. Și ca ultim set, grupul meu a prezentat o serie de amendamente pentru revizuirea cerințelor de capital, adică esența regulamentului, pentru că, după părerea noastră, acest raport are strânsă legătură cu in raportul lui Poltan, care creează aceste securitizări și, în măsura în care uh, putem crea niște STS-uri cu adevărat transparente și standardizate, putem accepta propunerea Comisiei referitoare la cerințele de capital, dar dacă acestea nu sunt așa de transparente cum ne-am dori, probabil va trebui să umblăm la cerințele de capital pentru a garanta securitatea pe piață. Și cu asta închei în aceste două regulamente, ca și de altfel în aproape întreg regulamentul financiar, există un raport securitate eficientă, așa cum spunea Oscar Caras în intervenția sa inițială. Încercăm să construim un vehicul care să poată să se deplaseze repede, dar să fie și sigur în același timp. Și trebuie să găsim un echilibru între securitate și viteză. Și trebuie să discutăm asta și în raportul lui Edit unde avem o discuție între securitate, eficiența riscului, creștere. Deci trebuie să găsim acest punct de echilibru. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Kamal. Mulțumesc, domnul Kamal. Mulțumesc, mulțumesc și raportorilor din umbră pentru activitatea lor. Noi sprijinim uh, punctele pe care le-a uh, menționat în proiectul de raport raportorul și am dorit ca această direcție să fie urmată în continuare. Alde a menționat însă un punct uh, ceva mai controversat cu care suntem și noi de acord. Procesele judiciare nu considerăm că reprezintă o caracteristică de calculare a nivelului de risc. De aceea dorim să se abordeze încă o dată uh, chestiunea tranșelor, uh, astfel încât acestea să ducă la o calitate bună a securitizărilor. În ceea ce privește abordarea uh, bazată pe uh, ratingul extern, noi am introdus un amendament solicitând să se uh, folosească datele proxy în calcularea care se realizează. Mai uh, multe instituții ar trebui să beneficieze de uh, standarde și criterii echivalente, pentru că numai așa putem să uh, obținem rezultate. Există mai multe amendamente în ceea ce privește această abordare. Noi suntem îngrijorați și atragem atenția raportorului în ceea ce privește această abordare pe uh, ratingul extern. De asemenea, susținem un alt amendament al ALDE, 138, în ceea ce privește uh, documentele comerciale. Considerăm că amendamentul este unul constructiv și încearcă să ajungă la un consens care să justifice uh, utilizarea acelor documente, lucru care nu ne-ar conveni. Nu sprijinim acele revizuiri care elimină alte abordări decât abordările standard. Credem că acest lucru este contraproductiv obiectivului acestui raport. ECR-ul nu sprijină amendamentele 122-123 la articolul 250. Suntem îngrijorați că nu se ține suficient cont de riscurile materiale. Acestea sunt prevederi uh, importante care sunt interdependente. De asemenea, rolul supraveghetorului este foarte important. Nu sprijinim îndepărtarea referințelor uh, care există aici. Tranzacțiile au o valoare uh, pe piață, însă credem că ideile care erau vehiculate inițial trebuie uh, păstrate. Și mulțumim raportorului și raportorilor din umbră pentru colaborarea constructivă. Thank you, Michael Thoyer. Mulțumesc, Michael Thoyer. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportorului uh, Zaiba și colegului Tang. Cele două dosare sunt într-o strânsă legătură și Trebuie să spun că am impresia că discuțiile cu raportorul și raportorii din umbră au dus la un progres decisiv pe marginea acestor dosare foarte importante care se referă la posibilitățile de finanțare în uh, economia reală în Europa. Vorbim aici despre o digitalizare a pieței securitizărilor și de o eliminare a riscurilor care au dus la criza financiară. Suntem de asemenea recunoscători pentru compromisul uh, și respectiv propunerile de compromis care au fost circulate. În numele ALDE doresc să subliniez un punct care mi se pare relevant în acest context. Dacă ținem cont de semnificația economiei reale, atunci uh, ne cade privirea asupra uh, documentelor comerciale SP, care sunt importante atât pe piața leasingului auto, cât și în alte uh, modele de finanțare din economia reală. Și a rezultat că, în contextul propunerii comisiei, precum și în formulările inițiale ale raportorului, se strecurase o problemă, și anume dacă ar uh, fi eliminat erba, astfel încât și uh, atunci ar uh, fi eliminată și abordarea care pornește de la modelele interne. Și atunci s-ar putea ajunge la o abordare juridică care nu poate să fie în interesul nostru. De aceea am înaintat și noi o propunere referitoare la modul în care, la reglementare, se poate ține cont de abordarea pornind de la modele interne care să fie luată în considerare și pe viitor. Pentru că am impresia că, de pe urma discuțiilor, a rezultat că toate grupurile politice susțin uh, acest ASAP uh, Act Commercial Papers și abordarea conexă și nimeni nu dorește să creeze mai multe obstacole în calea acestei abordări, pentru că totul, uh, tot ceea ce se face acționează în interesul economiei reale. Deci nu trebuie să existe aceste afaceri sub formă de cascadă care să aibă efecte negative. Sper ca împreună să găsim formularea cea mai potrivită, astfel încât uh, compromisul la care ajungem să fie acceptabil pentru toată lumea. Mulțumesc! Thank you, Mr. Viegas. Mulțumesc, domnul Viegas. Se pare că nu este prezent, așadar uh, dau cuvântul verzilor. Da, sunt raportor, doamna Scott Cato, sunt raportor uh, din partea verzilor pe marginea acestui dosar. Aș vrea să spun că poziția noastră uh, este că securitizările STS uh, au fost deja uh, discutate în celălalt dosar pe care l-am discutat și acolo joacă un rol important. Acesta are un rol secundar. De asemenea, credem că cerințele prudențiale ar trebui să fie uh, de natură conservatoare, pentru că nu trebuie să uh, ajungem la crearea unei piețe care uh, să difere în ceea ce privește tipologia sa. Investițiile în securitizări ar trebui să țină cont de toate riscurile, pentru că există posibilitatea introducerii de riscuri sistemice și, de asemenea, de diversificarea riscurilor intersectoriale nu considerăm că ar trebui să se facă excepții pentru securitizările sintetice, nici măcar în ceea ce le privește pe IMM-uri. În anumite părți ale Uniunii Europene, anumite IMM-uri sunt într-adevăr prejudiciate de lipsa de credite. Dar uh, situația nu este generalizată și ar trebui să nu generalizăm și să aplicăm în continuare toate regulile uh, care se aplică securitizărilor. Acele IMM-uri care uh, se confruntă cu o criză de finanțare trebuie susținute, dar nu trebuie stimulate prin reducerea nivelului de prudență. În al treilea rând, există o lipsă de armonie în ceea ce privește modelele de estimare a riscurilor. Băncile estimează în mod diferit riscurile unei tranzacții uh, asemănătoare. De aceea trebuie definite mai bine caracteristicile unui produs, astfel încât să discutăm despre o securitizare STS uh, standardizată. Riscurile trebuie de asemenea să fie standardizate. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, Marco Vali. Am vorbit și mai devreme, deci nu are sens. Acum. ENF. Bun, nimeni din partea ENF. Așadar, dăm acum cuvântul înapoi raportoarilor. În primul rând, domnului Tang. Nu. Președintele se corectează. Ă, nu observasem că există intervenții spontane. Sigur, avem timp și pentru intervenții spontane, așa dacă, dacă dorește cineva să intervină, vă rog. Foarte pe scurt, ă, eu sunt îngrijorată în ceea ce privește percepția acestui Parlament asupra acestui subiect. Știu că este un subiect complicat, știu că are loc o dezbatere mare și că au fost înaintate multe amendamente, dar cred că trebuie să venim cu rezultate și să ținem cont că cetățenii așteaptă ca Parlamentul să uh, vină și cu niște concluzii. Trebuie să ne amintim că securitizarea face parte din un proiect mai amplu al Uniunii Piețelor de Capital. Avem o Uniune, Uniunea Europeană, dar atunci când anunțăm cu surle și trâmbițe că vom crea o uniune a piețelor de capital, iar uh, în final vorbim numai despre securitizări și despre prospecte, cred că uh, nu este suficient. Trebuie să ținem cont că cei din afară ne observă și doresc să vadă rezultate. Așadar, sper că putem să contribuim și că raportorii al sigur vor face tot ceea ce pot mai bine, însă nu ar trebui să uh, cădem victime evoluțiilor din Regatul Unit sau altor evoluții ideologice, pentru că în felul acesta nu avem decât de pierdut cu toții. Thank you. Uh... Președintele, mulțumesc. Alte intervenții spontane din partea deputaților? Vă rog, domnul Tang. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește ultimul punct, Cred că este important de abordat, nu numai în ceea ce privește acest dosar, dar uh, și în ceea ce privește uh, încheierea Uniunii Bancare. În toate aceste privințe trebuie să venim cu rezultate. Așa stau lucrurile, într-adevăr. Acest dosar și alte dosare în toate grupurile politice trebuie să cadă de acord. Și, așa cum a arătat această dezbatere, măcar avem o abordare constructivă. Și mulțumesc uh, co-raportorului pentru cooperare, dar și raportorilor din umbră. Colaborarea a fost foarte bună până acum și acesta este o premisă esențială pentru atingerea unor rezultate bune. Dar am identificat și niște puncte de discuție despre care noi considerăm că sunt importante. Și mă aștept ca Parlamentul, și nu doar nu, nu doar să urmeze linia Consiliului, dar să vină cu poziția sa. Și cred că este important că acest subiect important beneficiază de o dezbatere publică. Este singura dezbatere publică care se desfășoară cu privire la securitizare. Ea trebuie să aibă loc Altfel, uh, vom avea o Uniune care nu beneficiază de sprijin public. De aceea doresc să obținem o majoritate largă. Nu este suficientă o majoritate mică, ci avem nevoie de o majoritate largă care ar reprezenta un mesaj din partea Parlamentului că acest produs este mai bun decât a fost uh, cel de dinainte pentru că am învățat din lecțiile trecutului. Acesta este obiectivul va dura, dar trebuie să avem o abordare constructivă. Așa cum am spus, însă, avem nevoie de o propunere bine structurată. Deci, dacă vrem să avem succes, trebuie să fie o propunere funcțională. Unul dintre aspectele care au fost discutate, și sunt de acord cu Otmar, este reținerea riscului. Sigur, 5-25%, aici sunt poziții diferite și uh, răspunsul simplu nu este 15%. Știm că acesta ar fi un răspuns simplu, dar nu este cel posibil. Așadar, solicit grupurilor politice uh, dacă doresc rezultate, să vină cu propuneri bune, astfel încât îngrijorările ambelor părți din acest Parlament să fie luate în considerare. Am avut o abordare constructivă până acum, cred că trebuie să lucrăm în același fel și în continuare, să ajungem la un compromis bun și astfel să avem rezultate la fel de bune. Zalba. Mulțumesc, domnul Zalba. Mulțumesc foarte mult. Eu o să am o intervenție scurtă. Există mai multe chestiuni care au rămas deschise deocamdată. Facem o treabă bună, aș spune, pentru că încercăm să ajungem la soluții de compromis, dar există și preocupări pe care le avem în comun referitoare la produsele sintetice, suntem de acord că IMM-urile trebuie să poată interveni și cred că putem ajunge la o soluție de compromis în ceea ce privește o ierarhie a abordărilor. Înțeleg că pe toți ne preocupă rolul agențiilor de rating – și în acest sens există propunerea mea, propunerea altora și cred că putem ajunge la un acord aici și sunt de acord că publicul este preocupat de ce facem, dar trebuie să fim siguri că aceasta este o chestiune de ordin extrem de tehnic și că nu putem Um, dea informații neclare publicului. Din potrivă, trebuie să venim cu certitudine, ceea ce înseamnă și să explicăm că genul acesta de pierderi pot apărea pe durata crizei și să spunem că, în ciuda raportului tehnic, e nevoie de securitizare pentru a îmbunătăța finanțarea IMM-urilor care sunt cele responsabile de creștere și crearea de locuri de muncă. Nu putem presupune că avizul public trebuie să înțeleagă aceste lucruri, ci trebuie să oferim soluții, nu să încercăm să-i facem pe oameni să înțeleagă rapoarte tehnice. Și ce facem noi aici uh, merge în această direcție, să oferim soluții publicului și să încercăm să nu-l introducem în situații confuze cu privire la ce facem aici. Mulțumesc! Mulțumesc! O discuție importantă Există o serie de chestiuni, în special una pe care încă mai există multe diferențe. Există diferențe care însă sunt gestionabile. Raportorii fac eforturi pentru a ajunge la soluții comune, deci evoluăm, lucrăm împreună, mai avem o lună până la vot și cred și sper că această lună va fi bine folosită pentru a identifica soluții și pentru a încerca să avem o majoritate largă care va reprezenta un element important pentru o astfel de inițiativă FAR. Și astfel ne vom putea aduce contribuția la această procedură legislativă pentru a putea începe să lucrăm. E prea devreme să facem o evaluare dacă lucrurile evoluează cum ne dorim sau nu, ci important este să continuăm să lucrăm la asta. Prin urmare, mult succes echipei de negociere și sunt sigur că toate grupurile politice vor încerca să contribuie și să sprijine cu contribuția lor, pentru că este foarte important acest lucru. Mulțumesc! Și haideți să trecem la următorul punct. Și anume, examinăm amendamentele raportului privind semestrul european pentru coordonarea politicii europene, implementarea priorităților pe 2016. Raportor este domnul Alfred Sant. Aveți cuvântul. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a mulțumi raportorilor din umbră și asistenților care au colaborat cu mine și m-au ajutat să redactez acest raport. Există o serie de puncte bune, sunt responsabil pentru defecte chiar eu. Raportul prezintă concluzii feritoare la recomandările pe țară, CSR-uri, prezentat de Comisia Europeană după cel de-al 10-lea studiu. Există câteva concluzii. Anul trecut, Comisia a eficientizat la pregătirea raportului actual cu compromisuri și amendamente, urmărim să eficientizăm prezentarea și să punem accentul pe un aspect, investiții. Inevitabil, în procesul prin care trecem prin 320 de amendamente, încercând să ajungem la un test comun, mesajul va fi diluat. Nu prea mult, sper, ca să nu pierdem puncte importante. Câteva subiecte importante pentru mine ar fi evoluția la nivelul regiunilor periferice, în special în sud echipa de investiții este centrală pentru rezolvarea dilemelor cu care se confruntă economiile europene. Acest proiect de raport a fost pregătit și Comisia Econ a avut o reuniune cu domnul François Villeroy, șeful Băncii Franței, și aici s-a subliniat problema deficitului, a datoriei cu care se confruntă și Europa și SUA, în ciuda costului scăzut al capitalului. A susținut că motivul pentru această datorie nu este cunoscut sau înțeles prea bine. Se pare că aceste datorii reprezintă motivul pentru care evoluția pe piața europeană nu este impresionantă. Și ideea este să vedem cum putem inversa uh, Uh, această lipsă de disposibilitate față de investiții. Am constatat că rata unică de schimb în zona euro, care acoperă economii divergente, este unul dintre principalele motive pentru care dorința de investiții e scăzută. Abordarea kenziană este să uh, abortăm apetitul de investiții, dar asta n-ar funcționa în contextul actual. Este foarte interesant, dar nu înțelegem de ce și în economia americană nu se dorește să se investească. În euro și Europa și zona euro, ratele de investiții în trecut erau mai crescute, deși zona euro se susține nu funcționează la nivelul optim. Prin urmare, e normal să încercăm să revenim la nivelurile crescute de investiții din trecut. Acesta este un lucru cu care toate grupurile politice să fie de acord. Acest lucru este ilustrat în diferitele moduri prin care susținem inițiativa FSI și sprijinim extinderea acesteia. Sigur că autoritățile naționale trebuie să-și asume răspunderea față de recomandările de țară și, din păcate, nivelul de implementare este destul de scăzut. Din câte am înțeles eu din amendamente, va trebui să ne gândim la asta. Există o proporție între abordarea eurocentrică a Comisiei și perspectivele politice naționale aduse în discuție de capitalele statelor membre. CSR-urile pot fi percepute ca opțiuni care să faciliteze strategiile paneuropene și instrument oferit opoziției pentru atacuri partizane împotriva guvernului la putere. Trebuie să clarificăm această poziție contradictorie și, în plus, trebuie să recunoaștem că implementarea CSR-urilor, nu doar pentru investiții, depinde de autoritățile naționale și regionale. chiar mai mult decât mă așteptam. Autoritățile își au locul, rolul lor în implementarea CSR-urilor și implicarea mai mare a acestora ar ajuta la uh, rezolvarea problemelor de responsabilitate și măsurile luate în capitalele naționale ar trebui să răspundă cerințelor semestrului european. Domnul Ferber. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc și eu raportorului și colegilor cu care am colaborat. Am avut mai multe runde de discuții și pe lângă dezbaterea care a avut loc, unde mi-a fost clar că orientarea de politică economică a Uniunii Europene este văzută diferit de diferitele grupuri politice, noi am încercat uh, ca, în calitate de PPE, să ne implicăm pentru o economie socială ancorată și în tratatul de la Lisabona. Trebuie să fim atenți pentru că recomandările specifice de țară nu trebuie să fie folosite în mod negativ, astfel încât să se atingă niște obiective care pur și simplu ne plac, numai pentru a atrage laudă și să criticăm altele, doar pentru că știm că asta este dorit de cetățeni. Recomandările specifice de țară trebuie să se asigure că uh, sunt identificate evoluțiile negative și că se combat încă din fașă. Statele membre trebuie să uh, arate însă disponibilitatea de a implementa <clears throat> toate aceste lucruri. Și asta, sigur, este o problemă cu care ne confruntăm de ani buni de zile. De aceea, noi uh, nu am dorit ca la nivel <clears throat> european sau ca în avizul Parlamentului să existe indicatori suplimentari, respectiv teme suplimentare, care să nu aibă nimic de a face cu asta. Pentru noi a fost important ca ceea ce s-a specificat în uh, raportul privind creșterea anuală să fie continuat și, de asemenea, uh, structurile de concurență să fie uh, preluate. Trebuie să existe un climat investițional corect și care să conțină suficiente stimulente Comisia susține că avem nevoie de un climat uh, investițional prietenos pe termen lung, însă trebuie spus că reglementarea noastră merge pe o direcție puțin diferită. În colaborare cu EFSI, uh, se dorește abordarea acestui uh, domeniu de către Comisia însă nu s-a întâmplat până acum. De asemenea, am discutat mult despre uh, bugetele publice din statele membre, care, discuție care însă nu a avut loc până acum am uh, căzut de acord cu privire la anumite lucruri. Există lucruri care contravin uh, pactului de stabilitate și creștere, însă, uh, chiar dacă statele membre au încălcat anumite prevederi în acest context, nu a existat până acum niciun fel de sancțiuni. Pentru noi a fost important ca în cadrul și în contextul recomandărilor specifice de țară să ne continuăm activitatea și în, acest, în această privință doresc să mulțumesc raportorului pentru că cu ceea ce a avut la dispoziție a mers pe această cale. Toate aceste lucruri țin de concurența politică, însă ă, trebuie să ne asigurăm că politica economică din Europa este una ă, structurată și bună. Convergența nu înseamnă că punem un semn de egalitate între noi, ci că venim cu cele mai bune soluții în funcție de care se vor orienta și ceilalți. Fiecare țară are o marjă de libertate și sigur că și de aceasta trebuie ținut cont. Mulțumesc că, că până în final am reușit să formulăm totul uh, sub forma unor propuneri de compromis a durat ceva, dar a fost bine că ne-am alocat timpul necesar și pentru aceasta mulțumesc raportorului, pentru că părerile noastre reflectă compromisurile care conțin prioritățile formulate de noi. Așadar, astăzi, la vot, vom putea susține aceste compromisuri și sperăm că în felul acesta vom putea înainta în plenară un raport bun. Vă mulțumesc! Thank you. Very... Mulțumesc, foarte bun. Joachim Stambati. Ich habe ja äh, die grundsätzlichen Bedenken der Am și eu niște rezerve pe care le-am prezentat deja, sunt rezervele de principiu ale ECR-ului și mă doresc să atrag atenția asupra unui lucru 161 de încălcări împotriva uh, pactului uh, de stabilitate. Asta înseamnă că um, este un dezacord fundamental aici. Și acesta încearcă să fie, se încearcă să fie um, depășit prin tot felul de compromisuri. Fiecare țară își urmează propriile interese interese specifice naționale. Așa va rămâne și pe viitor. Uniunea monetară spune însă că fiecare guvern uh, trebuie să meargă pe aceeași direcție, altfel această uniune monetară s-ar destrăma. Am văzut în trecut că aceste drumuri s-au despărțit la un moment dat, iar acum încercăm să aducem din nou la oaltă aceste drumuri care la un moment dat s-au despărțit. Drumurile care s-au despărțit ne arată că moneda euro, ca monedă unică, este subapreciată pentru unii, cum ar fi Germania, iar la alții este supraapreciată. Cred că nu există niciun dezacord în această privință față de părerea raportorului, care spune că uh, Uniunea Monetară ar fi un spațiu monetar suboptim. Raportorul consideră că prin măsuri corespunzătoare, am putea să ajungem la un curs, respectiv la o cale unitară. Grupul ECR este de părere că drumul pe care a mers până acum ne-a arătat că nu este unul de succes. Și consecința acestei, acestui tip de politică este că această cale nu este unitară, ci că, iată, drumurile s-au despărțit. Așadar, unii spun, trebuie să urmați calea noastră și trebuie să um, aplicați o politică de austeritate, așa cum uh, propune doamna Merkel. Dacă drumurile se despart, atunci trebuie să ne adaptăm unii la alții. Iar dacă doamna Merkel merge pe calea ei în continuare, ceilalți trebuie să-și ajusteze căile pe care au pornit. Dar alte țări nu doresc acest lucru. Și ne confruntăm cu această dilemă mereu în Uniunea Monetară. De aceea, acele țări care nu reușesc să urmeze un curs de stabilitate ar trebui să aibă posibilitatea să iasă din Uniunea Monetară la momentul respectiv. Toată lumea ar propune acest lucru dacă nu, nu ar exista moneda euro. S-ar resimți această necesitate, dar pentru că avem moneda euro, insistăm asupra dogmei că trebuie să ținem cu dinții de euro și de Uniunea Monetară. Noi credem că aceasta este calea greșită, de, de aceea ECR-ul propune să existe posibilitatea dreptului de ieșire din Uniunea Monetară pe o anumită perioadă de timp, astfel încât să putem uh, reînvia climatul de competiție. Și sigur că trebuie să ne gândim și la dotăriile generale, pentru că, uh, iată, uh, Fondul Monetar Internațional a propus acest lucru pentru Grecia. Deci, țările care ies din Uniunea Monetară ar trebui ajutate într-o perioadă de tranziție, astfel încât să aibă posibilitatea să se pună pe picioare. Diferența între ceea ce a spus uh, Fondul Internațional Monetar și ceea ce propune ECR-ul este că ei insistă asupra unei dogme care s-a dovedit a fi greșită până acum, iar uh, ECR-ul dorește să ofere statelor membre libertatea de a crea propriul model de afacere, de a crea locuri de muncă pentru tineri și a reduce șomajul. De aceea, anticipez și spun, se discută mereu dacă nu ar fi mai bine să privim realitatea direct în față și să spunem acelor țări care se găsesc într-o situație de criză că ar putea să iasă din Uniunea Monetară pentru o perioadă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnul Toer acum pentru liberali. Ja, ich bin nicht äh, Schattenberichterstatter, aber für die... Nu sunt uh, raportor din umbră, dar doresc să vorbesc în numele liberalilor și să atrag atenția asupra faptului că crearea unei uniuni monetare comune și uh, a eurozonei prezintă avantaje uh, pe o piață unică integrată, integrarea printr-o monedă unică a adus avantaje. Însă au existat o serie de instabilități și iată că a existat și un recul pe care noi l-am privit cu îngrijorare. Practic, integrarea lanțurilor uh, de avantaje au fost uh, destrămate de către criza financiară și acum se pune întrebarea cum reușim să ajungem la o Uh, Uniune Monetară care să promoveze și o economie uh, unitară respectiv o piață financiară unitară. În acest context, noi privim cu îngrijorare faptul că, și așa cum a spus și domnul profesor Stabati în raportul său, în Uniunea Europeană nu există o uh, imagine unitară în fiecare stat membru cu privire la această politică economică și financiară comună atrag atenția asupra unei probleme și anume în ceea ce privește uh, excesul, uh, respectiv excedentul uh, bugetar, în anumite state membre există ideea că cu ajutorul unor intervenții ale statului, bilanțul comercial, respectiv cel economic și deficitul, respectiv excedentul bugetar, ar putea fi reglat. Deci, se crede că prin procese de adaptare ale economiei de piață se poate atinge un rezultat în economia reală. Iar noi, liberalii, considerăm că aceasta este o problemă, pentru că o astfel de politică este destinată eșecului. Deci, ă, o întrebare centrală este dacă competitivitatea poate fi promovată astfel și aceasta nu poate fi obținută numai printr-o politică fiscală nu se discută suficient, de asemenea, despre modul în care putem să depășim uh, lacuna de tehnologie și comunicare informațională. Pentru că nu se discută suficient despre acest subiect. De exemplu, ce s-ar putea face fără o devalorizare a salariilor, pentru că aceasta s-a întâmplat în anumite regiuni și populația a fost uh, afectată negativ. Și atunci ne întrebăm cum să ajungem la un climat competițional uh, corespunzător, astfel încât țările care au fost puternic afectate să se redreseze. Acest domeniu nu a fost abordat suficient la nivel european. În concluzie, noi suntem de părere că Pactul pentru Creștere și Stabilitate trebuie să prindă mai multă viață, deci părțile implicate ar trebui să se implice mai puternic și să respecte acest pact, respectiv să dea dovadă de angajamentul asumat. Și în acest sens vom înainta amendamente. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnul Viegas pentru GUE, vă rog. Mulțumesc. Uh, am aici niște notițe transmise de colega Paloma, care este în China într-o vizită din partea delegației GUE. Există 3-4 idei care sunt enumerate aici de colega mea. În primul rând, se constată că politicile neoliberale continuă să nu rezolve criza, șomajul rămâne ridicat, sărăcia crește, lucrătorii se alătură categoriei săracilor cu reducerea salariilor și mai există și o altă idee referitoare la ipocrizia de a încerca să se blocheze anumite țări cu politica de austeritate și cu reducerea fondurilor structurale. Trecem la posibila suspendare Eh, pentru Spania și Portugalia, apoi o comparație între obiectivele oficiale ale euro și se spune că marea majoritate a țărilor nu respectă criteriile. Comparația acestora, deci, cu obiectivele reale ale euro referitoare la privatizare, destrugerea eh, statului social, transferul poverii fiscale asupra lucrătorilor, caracterul precar și fragilizarea muncii și acestea sunt obiective puse în aplicare. Acestea se află la baza euro și a regulilor impuse țărilor. O ultimă idee referitoare la această perspectivă, la această încercare de a democratiza guvernanța economică și de a implica parlamentele, această idee de responsabilizare, de ownership. Conform coraportoarei, singura modalitate de a democratiza cu adevărat procesul este posibilitatea dată guvernelor și parlamentelor naționale de a putea hotărâ pe fond politicile lor în domeniul dezvoltării. Acestea ar fi mesajele din partea colegei mele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Urtasun. Mulțumesc. Accentul raportului și acordului final este pe investiții și asta este o idee bună și vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru asta sublinierea nevoilor de a introduce investiții în cercetare și așa mai departe, mi se par lucruri corecte. Verzii de mult timp susțin că mixul de politici europene trebuie să ocupe de investiții în această direcție și înspre asta merge raportul. Ne mulțumește și a, faptul că au fost menționată dorința de a nu reduce salariile și standardele de muncă și lupta împotriva excluziunii sociale, a inegalităților și a sărăciei. E bine că avem aceste elemente și, desigur, Dorim ca raportul să recunoască și neajunsurile cadrului actual de guvernare, dar înțeleg că în acordul final a fost dificil să se includă așa ceva. Însă insistăm pentru că ar fi dificil să găsim un mix de politici mai echilibrat cu cadrul actual. Singurul comentariu pe care l-am de făcut din partea grupului meu la compromisurile D și B, care au fost incluse la început și care se regăsesc în compromis, au legătură cu nevoia de a păstra obiectivele de mediu în CSR și al doilea este trecerea de la taxarea muncii la taxarea mediului, inclusă și ea în compromis. Am văzut că avem voturi pe părți aici, Acestea sunt elemente cheie pentru grupul meu și aș vrea să fie incluse. Mulțumesc! Mulțumesc! Marco Vali. Mulțumesc, îi mulțumesc și eu raportorului pentru implicarea sa și pentru încercarea de a găsi o poziție comună în Parlament pe o chestiune așa de importantă referitoare la recomandările specifice în cadrul guvernanței. Parlamentul, Consiliul, Uniunea Europeană, zona euro sunt extrem de divizate pe acest subiect și să încerci să vii cu o poziție comună e un lucru care nu face decât să înrăutățească lucrurile de multe ori pentru că ne trezim cu o grămadă de idei mai degrabă decât cu o definiție de care am avea nevoie pentru a scoate din criză țările din zona euro și din Uniunea Europeană. În cadrul raportului, din păcate, nu a fost introdusă o poziție critică față de rețeta falimentară a Comisiei Europene bazată pe trei piloni, și anume austeritatea, reformele structurale și investițiile private. Cu această rețetă, practic, de-a lungul timpului nu am reușit să ieșim din criza, din potriva. Criza s-a accentuat din punct de vedere social și vedem ce se întâmplă și la nivel electoral cu derive extremiste puternic ideologizate, diferite de mișcarea pe care o reprezint eu, post-ideologică. Aceste derive trebuie să fie considerate vina acestor politici falimentare pe care continuați să le implementați, acceptându-le și fără să le criticați în rapoarte de genul acesta, care practic ar trebui să stimuleze guvernanța. Trebuie să subliniem mai mult sistemul bazat pe Uniunea Monetară nu se evidențiază dezechilibre, nu există nicio critică uh, față de Uniunea Monetară și euro. Nu există nicio critică față de dezechilibrele economice cauzate de Uniunea Monetară și mă refer, de exemplu, la excesul de surplus la anumite țări, cum ar fi Germania și țările de jos. Și asta e păcat, pentru că sunt dezechilibre uh, foarte serioase față de altele care sunt evidențiate în mod repetat. Deci acest rol al comisiei care pedepsește țări care au probleme și în slabe, tocmai datorită în, în caracterului incomplet al Uniunii Monetare, ar trebui mai degrabă să se bucure de implicarea Parlamentului care să dea dovadă de onestitate intelectuală în aceste discuții și să identifice problema reală a Uniunii Europene și anume echilibru referitor la surplusul comercial generat de anumite țări și, anumite, și alte țări pentru a fi competitive trebuie să reducă salariile și se creează toată această criză socială de care am vorbit la începutul intervenției. Prin urmare, încă o dată, o ocazie pierdută de Parlament pentru a, a stimula o schimbare o ocazie pierdută de a vorbi de adevărata problemă, Uniunea Economică și Monetară, pentru că e un instrument euro pe care continuați să le apărați religios și până când nu punem această problemă în centru și până când o definim ca pe o adevărată problemă, pentru că euroul este problema cea mare, nu o să ieșim din criză și o să alegem soluții care sunt o versiune de compromis inutil care vor duce la o dezintegrare necontrolată a zonei euro, pe când grupul meu, ca și grupul ECR, dorește o dizolvare controlată sau să existe un cadru normativ pentru a ajunge la o posibilitate democratică de a ieși din Uniunea Monetară pentru a relansa țările care sunt în criză în momentul în care politicile Comisiei sunt falimentare, se dovedesc a fi falimentare. Nu putem avea o singură politică monetară pentru 19 țări cu cerințe diferite în ceea ce privește rata dobânzii și inflația. Dat fiind că acest uh, evaluare optimă nu există în zona euro, să continuăm cu acest proces, acest proiect ar fi foarte dificil. E foarte dificil să ajungi la o soluție de compromis în toți factorii interesați în Uniunea Europeană. Deci, ca să nu este o dizolvare necontrolată și derive extremiste, eu cred că ar trebui să cădem de acord asupra unei dizolvări controlate a zonei euro, în loc să continuăm să promovăm uh, aceste rețete falimentare. Asta este poziția noastră și sper că mai degrabă sau mai târziu Parlamentul își va da seama, pentru că cetățenii își dau seama singuri. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc foarte mult, domnul Bono. Nu. Ne întoarcem înapoi la domnul raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și celorlalți colegi care au lucrat cu noi pe acest raport. Am ascultat cu aceste, toate argumentele care au fost aduse în cadrul acestui uh, proces, multe academice și respectabile, deci uh, critici uh, bune. Însă noi nu ne-am propus să ne întoarcem la origini cu acest raport, ci pur și simplu să fixăm cadrul pentru acest uh, CSR și să avem recomandări specifice care să ajute politicile de la an la an, în funcție de evoluția situației. Dacă ne uităm la Uh, aceste cerințe, din punct de vedere al investițiilor, lucrurile sunt cât se poate de logice. Pentru că multe din problemele noastre, de fapt, sunt legate de problemele majore ale investițiilor, investment dirt, care nu țin numai de uh, zona euro, ci țin de modul în care crește astăzi economia capitalistă, mai ales în Statele Unite. Este foarte clar că zona euro este uh, plină de probleme, dar nu este o zonă atât de proastă din punct de vedere monetar, așa cum se spune. Ideea este de a crește investițiile în zona euro în mod marginal de la an la an, investiții publice și private pentru a avea performanțe economice și sociale mai bune, pentru a avea standardele economice mai bune în zona euro și în toată Uniunea Europeană. Aceasta este perspectiva care ne-a mânat să ajungem la compromisurile pe care le-am prezentat astăzi. Bineînțeles că nu ne-am preocupat de problemele eh, inițiale care stau la originea și la începuturile zonei euro. Nu asta ne-a preocupat. Eu zic că, dincolo de acestea, se pot face recomandări, se pot uh, face propuneri politice care să îmbunătățească situația actuală. Fie că e vorba de ceva optim, fie că e vorba, vorba de ceva mai puțin <coughs> uh, bun. Dar, pe ansamblu, aceasta este logica pe care noi am urmat-o. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru tot ce au făcut. Am ajuns deja deci, la niște compromisuri rezonabile și vom vota în această după masă. Așadar, putem să terminăm această parte a ședinței noastre și vă mulțumesc foarte mult!